și companiile să știe care este perspectiva energetică pe care se vor axa în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Cu asta s-a închis acest punct de dezbatere. Trecem la următorul punct și anume valorile de risc și securitate ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană, așa numitele testele de stres. Și are cuvântul doamna raportor, doamna Sartori. Grazie, președinte. Il... Mulțumesc, domnule președinte. Credo e quindi è frutto di un lavoro collettivo. Vorbim aici despre o muncă colectivă. Acest raport este rodul eforturilor colective în urma accidentului de la Fukushima de acum doi ani. Pe 5 octombrie, Comisia a prezentat o comunicare cu privire la evaluările de risc și securitate ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană. Pentru a comemora seismul care a avut loc atunci și catastrofa care a provocat uh, peste 19.000 de decese, deci o adevărată catastrofă nucleară, la ora 14 astăzi, Japonia a păstrat un moment de reculegere. Și cred că această dezbatere este cu atât mai importantă și mai simbolică. În plus, în 2013, Comisia va adopta o propunere de directivă cu privire la siguranța nucleară. În acest proces uh, de elaborare a acestei directive se va ține cont de rezultatele acestei uh, dezbateri și de rezoluția care va fi votată miercuri. În, octombrie, în comunicarea din 5 octombrie se pune accentul pe cinci aspecte importante. Utilitatea testelor de stres, chiar dacă acestea au un domeniu de aplicare limitat, pentru a îmbunătăți cultura de siguranță în Europa. Apoi, importanța de a ține cont de pericolele pe care le presupune stocarea deșeurilor radioactive necesitatea de a încuraja o cooperare mai strânsă la nivel internațional, deși uh, nu cred că ar trebui să existe probleme în definirea standardelor de siguranță. Pe de altă parte, implementarea măsurilor practice este foarte importantă, la fel ca și uh, extinderea acestor teste pentru a acoperi toate efectele centralelor nucleare, inclusiv efectele care provin uh, din afara locației centralei propriu-zise. Bineînțeles, se pune problema și um, referitor la numărul de angajați din centralele nucleare și la necesitatea de a obține îmbunătățiri în mai multe domenii, cum ar fi procedurile de siguranță sau uh, independența uh, de resurse, importanța autorității de reglementare în domeniul energiei nucleare, transparența și monitorizarea uh, Uh, datelor referitoare la centralele nucleare. Pentru a răspunde tuturor acestor uh, provocări și pentru a ține cont de această comunicare mult așteptată, pe 9 octombrie am hotărât să adresăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei, urmată de o propunere de rezoluție. Și asta pentru uh, ca punctele de vedere ale Parlamentului să fie integrate în toate măsurile legislative care vor fi adoptate în materie de siguranță nucleară. Acestea fiind spuse, aș dori să rog Comisia să ne clarifice următoarele aspecte. Poate să ne spună Comisia în ce măsură va ține cont de rezultatele testelor de stres nucleare în legislația viitoare, în special în ceea ce privește uh, următoarea revizuire a directivei privind siguranța nucleară. Uh, deoarece Comisia intenționează să propună o legislație cu caracter obligatoriu în domeniul uh, asigurării nucleare și uh, răspunderii civile. Ne poate Comisia spune când vor fi prezentate aceste propuneri și ce prevederi ar putea să includă o astfel de legislație? O a treia întrebare. Ce mecanisme intenționează Comisia să propună pentru a monitoriza îmbunătățirile în ceea ce privește siguranța, inclusiv uh, îmbunătățirea surselor de finanțare. Și ultima întrebare. Intenționează Comisia să întreprindă acțiuni suplimentare uh, pentru a consolida uh, rolul autorităților naționale de reglementare și independența acestora, astfel încât uh, să implementeze recomandările cu privire la proceduri și cadrul de reglementare. Vă mulțumesc! Tori. Vă mulțumim, doamnă Satori. Are cuvântul domnul comisar Oettinger. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, După acest lanț înfricoșător de evenimente, începând cu cutremurul, tsunamiul, inundațiile, la care au căzut victime multe sute, mult, zeci de mii de oameni, dar în același timp s-au constatat da, niște daune foarte importante în orașele de acolo. Apoi am văzut care au fost consecințele la centrala electrică. Așa că noi am intrat în acțiune rapid în Europa în ceea ce privește testele de stres. Un test de stres nu ar trebui să fie unul care să ne spună de la început totul este bine în Europa. Nu, un test de stres trebuie să fie unul foarte obiectiv, trebuie să constate starea de fapt, care e siguranța tehnică a celor peste 150 de centrale nucleare din Uniunea Europeană. Există trei nivele. Există autorități naționale care sunt răspunzătoare de situația în care se află centralele, apoi se ajunge la nivel european. Un german în Austria, un francez în Cehia a fost membru al unei echipe care mergea să controleze siguranța tehnică a centralelor în Uniunea Europeană. În Ucraina, Elveția, Ucraina, Elveția, Suedia, e, și Suedia și acestea s-au implicat. Astfel am ajuns să elaborăm aceste teste de securitate. Dar acest test de stres nu a fost destul de stringent în anumite puncte. Nu mi-am făcut prieteni noi nici în Paris, nici în Praga. Avem rezultatele, iar pe baza acestora vom lua noi măsuri. În primul rând, am căzut de acord cu autoritățile naționale să elaborăm planuri de acțiune la nivel național. Ce își doresc statele membre, ce își doresc guvernele, pe baza rezultatelor aceste teste de stres. Ce doresc să se întâmple în statele membre. Acțiunile sunt evaluate și duc la noi măsuri. E nevoie de investiții de peste 200 de milioane în centralele atomice din Europa, apoi de la 15 până la 52 de miliarde costuri, Consiliul European ne-a cerut următoarele și dorim să-i răspundem. Să nu vorbim despre 2014 pentru directiva în ceea ce privește siguranța centralelor electrice, ci chiar mai repede. În aprilie vom, uh, vă vom explica cum dorim să reformăm directiva existentă. De ce fel de condiții materiale e nevoie, și ce fel de învățături au fost trase din testele de stres pentru siguranța europeană. Cred că e foarte bine ca înainte de alegerile europene să putem să prezentăm această propunere a Comisiei Parlamentului, să putem să cerem sprijinul dumneavoastră și apoi să reușim să obținem o majoritate în Consiliu. Însă să nu ne facem iluzii în ceea ce privește nivelul de acceptanță din Consiliu în ceea ce privește revizuirea acestei directive. Foarte multe state membre nu își doresc cu adevărat ca la nivel european să fie elaborate standardele de securitate. Își doresc ca acestea să rămână de competența parlamentelor lor, guvernelor lor și nu să fie reglementate la nivel european. În alte domenii, cum ar fi transportul, cum ar fi domeniul alimentar, da, este foarte important să existe standarde europene și cred că și în cazul energiei și același lucru ar putea să fie valabil. M-ați întrebat, doamne europarlamentar, ce se va întâmpla pe viitor. În, în acest an vor face o, vom face o propunere în ceea ce privește niște dispoziții obligatorie, în, obligatorii în ceea ce privește asigurările în acest sens. Ne orientăm acum după diferitele regulamente care există în statele membre și ne dorim ca ceea ce a funcționat la nivel național să-și găsească locul și într-o legislație europeană. Apoi, mai avem în față niște provocări foarte interesante. Domnul Almunia, împreună cu care colaborez, am putut să discutăm împreună despre dreptul competitivității la nivel european, dacă pot fi garantate anumite prețuri pentru noi centrale atomice. Eu nu mă ocup voluntar de acest subiect. Au existat cereri concrete pentru un nou design al pieței și acesta va fi termenul cel mai important pentru anul 2013, vă promit. Guvernul britanic va face următoarea cerere. Și în ceea ce privește, vor, își va dori a, o garanție a prețurilor atât pentru gaz cât și pentru energia atomică. Și apoi, cine va investi în Regatul Unit în următorii 30 de ani? în acest domeniu va primi un tarif garantat. Dacă acesta vine de pe piață, atunci piața îl reglementează. Să zicem că delta va fi prețul garantat din bugetul Regatului Unit. Va veni o asemenea cerere. Eu sunt destul de reticent la, la așa ceva, însă mă aștept, mă aștept la același lucru din Cehia, din Franța, din Polonia. E foarte important ca acum, după ce am văzut experiența Fin- Finlandei cu creșterea prețurilor, și vedem că nimeni fără garanții de securitate nu va investi în centralele atomice. În 2 și în 6 mai vom avea posibilitatea să discutăm aceste teme în Consili- cu Consiliul European. Eu cred că testele de stres ne-au adus niște cunoștințe pe care nu le aveam și anume care e nivelul de siguranță în centralele europene și apoi cum trebuie să arate revizuirea directivei privind siguranța nucleară. Însă în acest an vom continua să discutăm cu dumneavoastră și cu Consiliul toate aceste teme. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Oettinger. Urmează acum dezbaterea. Stimate doamne, stimați colegi, am întârziat foarte mult cu discuțiile astăzi și urmează și o discuție în ceea ce privește um, emisiile de dioxid de carbon, am 30 de minute și noi avem deja o întârziere foarte mare și de aceea vă rog să fiți foarte disciplinați astăzi. Are cuvântul doamna Colarska bobinska pentru un minut. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że Mulțumesc. Cred că testul de stres care va genera directiva privind uh, siguranța nucleară și mai multe texte legislative din partea Comisiei constituie uh, un exemplu extraordinar de unire a cetățenilor în vederea unei siguranțe mai mari ar trebui să susținem această inițiativă, chiar dacă unele țări vor insista asupra păstrării propriilor uh, competențe. Totuși, considerăm că siguranța cetățenilor uh, este bunul uh, comun, ceea ce face Comisia cu rezultatul testelor de testelor de stres. Este important pentru țările care intenționează să construiască centrale nucleare în viitor. Vor fi în măsură să dovedească că ținem cont de standardele de, de normele de siguranță, că astfel de norme sunt garantate. Aș dori să întreb sau să rog Comisia să pună accent mai mare asupra contactului cu țările învecinate Comisarul a menționat uh, testele de stres în Ucraina, însă sunt și alte țări care au în vedere și chiar construiesc centrale nucleare. Costurile pot să fie prea mari, pot să încerce să cheltuiască mai puțin, să folosească metode mai ieftine. De aceea este nevoie de acțiuni uh, comune. Vă mulțumim. Are cuvântul doamna Ariera Madurel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș dori să recunosc faptul că testele de stres sunt o inițiativă fără precedent în care Europa este din nou deschizător de drumuri este o problemă de lipsă de independență, lucru care ne preocupă pe noi în cadrul grupului nostru. Toate, toate centralele nucleare au trecut testul, însă nu s-a făcut tot ce trebuie. Unele centrale necesită îmbunătățiri imediate. Aș vrea de asemenea să subliniez că nu toate riscurile posibile au fost evaluate Așadar, chiar dacă rezultatele au fost pozitive, nu trebuie să uităm că energia nucleară prezintă totuși un risc. De aceea trebuie să ne continuăm uh, eforturile pentru a crea un cadru de supraveghere în Europa care să asigure o siguranță maximă. Înțeleg preocupările dumneavoastră, domnule uh, comisar. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnul Turmes, un minut și jumătate. Domnule comisar, aceste teste de stres din păcate, nu ne-au ajutat foarte mult. Probabil nu a fost vina dumneavoastră, însă Franța și Anglia au fost cele care s-au opus. Nu s-au făcut teste în ceea ce privește atentate teroriste, în avioane și așa mai departe. Eu văd lucrurile altfel decât dumneavoastră în ceea ce privește testele de stres. Eu cred că se va abuza de ele pentru a se obține diferite prelungiri. Și vom avea probleme mari în Europa. Apoi, mai există un lucru care e foarte important – plătitorii de taxe trebuie cu plătitorii de taxe trebuie să ne portăm echitabil. Însă acest lucru nu se întâmplă așa. În Japonia nu se întâmplă așa. Acum, cetățenii sunt cei care plătesc în Japonia o sumă foarte, foarte mare pentru a putea acoperi daunele acestui accident. Asemenea asigurări nu există în Europa. Dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de comisar, uh, ați, ar fi foarte bine dacă v-ați putea ocupa de această problemă. Nu se poate să se facă o fermă solară, să se plătească o asigurare, dar în alte cazuri, în cazul energiei nucleare, nu există niciun fel de astfel de asigurări. Vă, mulțumesc, vă mulțumim, domnule Turmes. Are acum cuvântul domnul Toșenovski pentru un minut. Pane comisari, jsem rád. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur că testele de stres pentru centrale nucleare s-au desfășurat la standarde foarte ridicate, foarte stricte. Au arătat că situația în Europa după incidentul de la Fukushima cetățenii trebuie să știe că centralele nucleare respectă Uh, standardele de siguranță și că acestea vor fi respectate în viitor. Sper că uh, acest raport uh, îi va calma pe unii. Sper însă că sunt și niște propuneri care nu sunt rezonabile. Transferul de supraveghere a programelor nucleare către nivelul european ar însemna o birocrație mai mare. Testele de stres au arătat profesionalismul și independența autorităților naționale de supraveghere. De asemenea, s-a cooperat foarte bine cu aceste autorități și s-a făcut un schimb și o împărtășire a experienței, ceea ce este un rezultat foarte bun a testelor de stres. Mulțumesc. Domnul Pașca, un minut. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În momentul de față avem cam 130 de reactoare nucleare care acoperă cam 30% din producția de electricitate din Uniunea Europeană. Țara cu cota cea mai mare de electricitate generată de instalații nucleare este Franța, cu până la 75%, urmată de Slovacia și de Belgia. Când am realizat că până la o treime din electricitatea din Uniunea Europeană este generată de instalații nucleare, uh, trebuie să ne gândim ce trebuie făcut pentru a preveni avarii majore la aceste instalații chiar dacă rezultatele testelor de stres inițiate anul trecut au arătat că niciuna dintre centralele atomice nu trebuie să fie scoasă din funcțiune din motive de securitate. Totuși, uh, s-a evidențiat că trebuie făcut mai mult în acest sens. De aceea, trebuie ca Comisia să ne spună ce se va face pentru a îmbunătăți siguranța. Mulțumesc foarte mult, domnule Pașca. Acum, doamna Vils, pentru un minut. Mulțumesc foarte mult! Ceea ce ni s-a explicat ne arată faptul că Uniunea Europeană nu a făcut față presiunilor din industrie. La Fukushima, testele care au fost făcute n-au făcut decât să, în, să înrăutățească situația. Sigur, Profiturile sunt cele care revin concernelor din industria atomică. În negocierile cu Ucraina există două credite de 600 de miliarde de euro pentru a se asigura continuarea funcționării reactoarelor din Ucraina. După Cernobâl și după Fukushima, acum Comisia spune că um, nu trebuie să ne facem griji în legătură cu un nou astfel de accident. Dar nu, testele de stres trebuie să fie, de fapt, o dovadă de faptul că trebuie să renunțăm în Europa la utilizarea acestui tip de energie. Vă mulțumim, are cuvântul domnul Mölzer pentru un minut. Avem în Europa aceste centrale nucleare, s-au făcut aceste teste de stres și nu s-a ținut cont de anumiți factori, cum ar fi atentate teroriste, factorul uman și așa mai departe. Nu s-a ținut deloc cont de ele. Concernele europene de energie, dacă nu sunt presionate, nu vor face îmbunătățirile de care e nevoie și în Germania există anumite lipsuri în ceea ce privește siguranța și acestea nu au fost eliminate nici până acum. Șocul provocat de Fukushima nu are niciun fel de concluzie dacă nu se face ceva la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că indiferent de ce fel de evenimente au loc, ă, centralele pot să funcționeze în continuare. Apoi, în ceea ce privește ceea ce se întâmplă după un accident, contaminarea și așa mai departe, cred că foarte puține se schimbă. Mulțumim, domnule Mălțăr. Acum trecem la grupurile politice. Fiecare vorbitor are un minut. Nu vreau să vă mai repet acest lucru. Domnul Zeber are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Da, ați spus că nu v-ați făcut niciun fel de prieten în Paris, Londra și așa mai departe în ceea ce privește testele de stres, dar cred că v-ați făcut prieten printre oamenii simpli. Doriți să asigurați siguranța cetățenilor și cred că testele de stres au fost un pas important în această direcție. Da, cred că tehnologia nucleară este una periculoasă, există niște riscuri foarte mari și din punct de vedere logic vorbim clar despre niște competențe la nivel european și acest lucru trebuie să-l înțeleagă statele membre. Apoi, sunt de acord cu colegul Turmes în ceea ce privește costurile cred că se va, va reși foarte clar faptul că energia nucleară este o energie foarte scumpă. De aceea cred că este foarte important să, fi, important să fim atenți la costurile reale și să ne concentrăm pe alte surse de energie mai puțin periculoase sau dacă trebuie să ne folosim de ea, atunci trebuie să ne asigurăm, să ne asigurăm că riscurile sunt minime, însă în cazul energiei nucleare lucrurile nu stau așa. Mulțumim, are cuvântul doamna Van Bremt. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă prezint două aspecte pe această temă toate inițiativele pe care le aveți uh, în curs. Ați spus că unii cred că testele de stres uh, sunt, uh, nu sunt foarte dure, alții că sunt prea riguroase. Și uh, la noi avem rezultate și reacții în țara mea. Toate reactoarele au trecut acest test, dar în um, acțiuni de întreținere curente au fost depistate o serie de probleme ca la Tianj Cred că trebuie să duceți mai departe această inițiativă. În al doilea rând, în ceea ce privește răspunderea, este într-adevăr foarte important. Dacă reușiți să faceți să treacă acest lucru, veți descoperi că nu uh, este imposibil să asigurați uh, centralele nucleare. Mulțumesc, domnul Vlasac. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că nu trebuie să vă reamintesc că energia nucleară este o componentă standard a mixului energetic uh, al tuturor statelor membre și, bineînțeles, statele membre hotărăsc singure cu privire la acest mix energetic. Agențiile energetice naționale sunt pe deplin responsabile de siguranța reactoarelor nucleare. Vreau să vă reamintesc că testele de stres pentru reactoarele nucleare uh, despre care discutăm astăzi au fost o măsură luată după tragedia de la Fukushima, pentru că am vrut să evaluăm robustețea și, uh, și gradul de pregătire a acestor instalații în uh, situații extreme, iar rezultatele au fost foarte bune. Aceste uh, teste de stres uh, nu trebuie să influențeze evaluarea standard a, a centralelor nucleare care se realizează cu regularitate. Propunerea încearcă să transforme aceste de, de test uh, tocmai într-un astfel de instrument. De aceea aș vrea să fac un apel la dumneavoastră pentru a înceta să reglementați totul de la Bruxelles și să reevaluați această propunere. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că domnule Vlașac, acum doamna Țavela. Aș dori să spun următoarele. Trebuie să ne asigurăm că țările noastre vecine urmează acest model al testelor de stres pe care le-am dat noi Uniunea Europeană. Apoi, o dimensiune importantă în toată această discuție e să avem personal specializat în țările în care există centrale electrice. Fukushima a avut, a avut o problemă foarte mare în momentul accidentului și asta din cauza că personalul nu era instruit așa cum trebuie. Probabil că vă amintiți că nu au permis uh, personalului instruit din alte țări accesul acolo. Avem o problemă aici, în școli și în universități, în ceea ce privește acest tip de pregătire, de calificare, în ceea ce privește domeniul nuclear. Mulțumim, doamnă Țavela, are cuvântul domnul Urucev. Председател, господин comisar, оценявам положително. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Simplul fapt uh, al testelor uh, de stres uh, al centralelor nucleare trebuie aplaudat și faptul că metodele și criteriile utilizate au fost uniforme. Este un pas înainte pentru o mai bună înțelegere a riscurilor pe care le presupune acest tip de energie. Uh, defectele care au fost identificate nu trebuie să fie numai motiv de critică. Ele au arătat că testele au fost foarte binevenite. Susțin uh, părțile din rezoluție care uh, cer măsuri pentru depășirea, corectarea deficiențelor nu pot să susțin însă ideile care ar duce la prețuri energetice mai ridicate. Nu avem nevoie de prețuri mai mari, trebuie să înghețăm aceste prețuri dacă vrem să fim competitivi în lume. Mulțumesc, domnule Urucev. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Comunicarea Comisiei cu privire la evaluările de risc și securitate ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană a evidențiat probleme majore. Până la 25 de miliarde de euro vor trebui investiți în siguranța acestor centrale nucleare. Uniunea Europeană se mai confruntă cu o altă problemă în momentul de față și anume că aceste centrale trebuie să fie scoase din funcțiune în Uniunea Europeană, proces care este unul foarte costisitor. Principiul uh, cum că doar statul membru este responsabil de scoaterea din funcțiune nu este uh, corect, pentru că în cazul unei uh, tragedii efectele vor fi transfrontaliere, iar statele nu au experiență în a gestiona aceste chestiuni. De aceea trebuie să încurajăm uh, siguranța centralelor nucleare și să avem principii uniforme în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule Balcitis. Acum uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sectorul nuclear este unul foarte extins. La doi ani după dezastru, știm acum că ceea ce s-a întâmplat în Japonia ne-a arătat ce rol important îl joacă corpurile administrative, astfel încât să ne asigurăm că există o siguranță nucleară. Testele de stres nu doreau să interzică folosirea energiei nucleare sau să ducă la o slăbire a centralelor nucleare, împovărându-le cu noi politici care nu duc la o creștere a siguranței nucleare. De aceea eu mă opun rezoluției în felul în care arată ea acum. Întrebarea mea pentru domnul comisar e următoarea care crede Comisia că e rolul autorităților naționale pe viitor. Vă mulțumim, doamnă Iordan. Acum trecem la procedura Catch Are cuvântul doamna Clas. Domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, dimensiunile catastrofei de la Fukushima de acum 2 ani ne-a făcut să reconsiderăm siguranța și ne-a făcut să vedem că avem o responsabilitate comună. Amenințarea energiei atomice este una importantă și ne privește pe toți. În ceea ce privește mediul și chestiunile de sănătate, prevenția este întotdeauna foarte importantă. Însă cum arată toate acestea când vorbim despre energie ieftină? Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilitatea pentru amenințare care atârnă asupra noastră. Avem nevoie de colaborare transfrontalieră. Este foarte clar că în, caz, în cazul centralelor nucleare trebuie să existe o responsabilitate comună transfrontalieră. Planurile de siguranță trebuie nu doar să ne fie aduse la cunoștință, ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea asupra lor. Și eu sper să ajungem cu un pas mai încolo în ceea ce privește responsabilitatea comună. Vă mulțumim, doamnă Clasară, cuvântul domnul Banchi. Micro. Intervenție fără microfon. Danke. Äh, az Európai Unióban működő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelése sikeres. Mulțumesc. În ceea ce privește centrale nucleare, am, uh, le-am testat uh, cu succes și principalul uh, obiectiv a fost să vedem dacă sunt fiabile sau nu. Știm că există mai multe niveluri pentru controlul siguranței și acestea se fac în primul rând de statele membre. În Ungaria avem o autoritate centrală la PECI unde se controlează în permanent uh, blocurile și există acces online la toate datele. În afară de acestea, Euratomul și uh, Agenția Atomică Internațională sunt uh, implicată în această activitate. Rezultatele au arătat că autoritățile naționale lucrează excelent. M-am bucurat să văd uh, că centrala nucleară din uh, Ungaria este una dintre cele mai sigure centrale nucleare nu ar trebui însă să avem un nivel suplimentar pentru că autoritățile naționale pot să facă acest lucru uh, cum trebuie. Mulțumesc, uh, doamna Banchi. Domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemele de securitate din, de la Fukushima au eșuat în urma tsunamiului și după aceea și în Europa s-au făcut aceste teste de stres uh, 45 de reactoare din 15 state membre au fost testate și testele au arătat că e nevoie de îmbunătățiri de miliarde de euro la majoritatea dintre ele. Trebuie să tragem consecințele de aici. Europa trebuie să scoată din funcțiune aceste centrale și să caute energii regenerabile. Există riscuri de necalculat, niște consecințe foarte importante și de aceea țări ca Germania au hotărât să scoată din funcțiune aceste tehnologii. Apoi, mai există și chestiunea responsabilității și apoi aceste riscuri care nu pot fi calculate și toate aceste aspecte trebuie să fie luate în serios. Vă mulțumim, domnule Obermeier. Are acum cuvântul Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ați venit astăzi uh, alături de noi și pentru angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește testele de stres în centralele nucleare. Salut uh, propunerea de rezoluție excelentă redactată de raportor, care sper că va fi uh, votată favorabil. Uniunea Europeană trebuie să mențină standarde ridicate la nivel mondial, iar textul rezoluției reflectă poziția Uniunii Europene în ceea ce privește centralele nucleare în țările terțe, pentru că și acestea trebuie să respecte cele mai înalte standarde de siguranță. Rusia, Belarus, Trebuie de asemenea să deruleze teste de stres, pentru că acest lucru este în interesul Uniunii Europene. Consecințele unui eventual accident ar fi simțite și în Uniunea Europeană. Consultările cu statele vecine nu sunt uh, neapărat uh, desfășurate. Oricum, sper că vom putea să um, încurajăm standarde dedicate de siguranță. Mulțumesc foarte mult, stimată colegă și felicitări pentru că astăzi este sărbătoarea națională a țării dumneavoastră. Domnul Mesaroș, mulțumesc, domnule președinte. Dezastrul de la Fukushima ne trimite un mesaj și anume că trebuie să, re- să tot verificăm siguranța centralelor noastre atomice. E păcat că o catastrofă este cea care trebuie să ne facă să realizăm cât de importante sunt astfel de teste. De aceea, noi trebuie acum să avem o altfel de abordare în ceea ce privește controlul. Deși testele de stres nu au sugerat faptul că trebuie să închidem imediat vreo centrală nucleară, ele ne-au spus că e nevoie de investiții suplimentare în siguranță. E nevoie de acestea pentru a ne asigura că siguranța se află la nivele înalte. Avem nevoie de energie atomică la nivel european. La nivel european, 20% din energie e asigurată de centrale nucleare, așa că ar fi un dezastru închiderea acestora. Mulțumim, domnule Mesaroș, și acum, la sfârșitul dezbaterii, are cuvântul domnul Oettinger. Domnule președinte, stimați europarlamentari, vă mulțumesc pentru discuția din această seară și pentru părerile critice în ceea ce privește rezultatele testelor de stres. Vreau să vă spun următoarele. Noi și autoritățile naționale am colaborat foarte mult am discutat pe diferite puncte critice despre cum va trebui să arate munca noastră. Au existat echipe europene care au mers la schimb de experiențe și chiar și în această săptămână am avut contacte foarte strânse cu omologi pentru că noi ne dorim să avem această directivă în ceea ce privește siguranța nucleară care să aducă rezultate. Apoi există competența autorităților naționale. Am văzut clar cum arată structura acestora în statele membre, în minister, în afara minister, ministerelor, unde există experți care sunt independenți, atunci aici nu mai intervine ministerul, un ministru, ci vorbim despre o independență totală. În cazul în care asemenea echipe există, atunci vorbim de o situație foarte bună în statele membre. Așa că în directiva noastră noi vom cere ca standardul cel mai înalt să fie tocmai independența acestor experți, să fie obligația statelor membre. Nu ne dorim să existe un observator european. Nu e neapărat nevoie de acesta. Noi ne dorim să existe o legislație comună europeană despre cum trebuie să arate lucrurile la nivel de state membre în ceea ce privește independența și asigurarea unor standarde înalte de siguranță. Apoi, controlul în Franța este independent și îl putem da drept model. Testele de stres ne-au adus cunoștințe noi și în ceea ce privește standardele care există în Franța. Știți că în Luxemburg, la Aachen, există acum o transparență mai crescută decât înainte și noi ne dorim să continuăm cu acest nivel de transparență. Știm care e articolul care e în vigoare în ceea ce privește domeniul. Apoi, cât timp va rămâne energia nucleară în mixul energetic? Știm că decizia aceasta trebuie luată de guvernele naționale. În aprilie, Vă vom prezenta propunerea noastră, propunerea Comisiei în ceea ce privește revizuirea directivei europene privind siguranța și apoi și în ceea ce privește obligativitatea de asigurare, daunele, iar daunele în legătură cu daunele, propunerea noastră va fi prezentată în luna septembrie. Vorbim despre un minim de asigurare și apoi Dorim să facem o propunere și în ceea ce privește daunele. E clar că majoritatea în Consiliu nu e pentru o garantare automată a tuturor acestora. În planurile de acțiune națională s-au hotărât acum îmbunătățiri de sume foarte mari de euro. Știm acum acest fapt și dacă nu ar fi existat testele de stres, nu am fi știut și trebuie să înțelegem că siguranța într-adevăr are o dimensiune transfrontalieră. Pe parcursul acestui an ne vom ocupa de ambele directive și sper că dumneavoastră mă veți sprijini astfel încât să ajungem la un nivel corespunzător de siguranță în Uniunea Europeană. Vă mulțumim, domnule Oettinger, și acum vom avea o, vom încheia discuția cu o rezoluție din partea Comisiei ITRE. Votul va avea loc la ora 12 miercuri. Acum trecem la dezbaterea comună privind